dezvoltarea. Are cuvântul acum domnul raportor patru minute. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul meu referitor uh, la sectorul privat și dezvoltarea este unul inedit. Oferă o soluție la deficiențele imense de finanțare create de agenda de dezvoltare în următorii 15 ani. Succesul uh, obiectivelor de dezvoltare a mileniului din ultimii 15 ani ne-a oferit dovezi suficient de uh, relevante despre ce trebuie să facem în mod adevărat următorii 50 uh, de ani. Însă un miliard de oameni trăiesc în continuare cu mai puțin de 1,2 miliarde de dolari în fiecare zi și mai mult de 800 de milioane de oameni suferă de foame sărăcia nu este eliminată prin pomeni. Doar prin crearea de bunăstare combatem sărăcia. Am avut 15 ani pentru a rezolva această problemă și am adoptat noi 17 obiective de dezvoltare durabilă anunțate la Națiunile Unite anul trecut. Însă cum putem finanța aceste ambiții? Uh, combaterea sărăciei în toate, formelor, uh, în toate formele sale are un uh, cost. Măsurile de a, de a ne adapta la mediu, la schimbările climatice, vor costa mai mult de 2 miliarde de euro. Uh, conferința Statelor Națiunilor Unite privind comerț și dezvoltare preconizează că este nevoie de 2,5 trilioane de miliard, miliarde pentru ca ODD-urile să fie atinse. Este o sumă imensă, greu de uh, înțeles pentru contribuabilii europeni. O sumă pe care contribuabilii care au probleme atât de mari nu o vor putea acoperi și Raportul meu sublinează faptul că această deficiență de, fin- de, de finanțare va putea fi Um, depășită doar dacă includem și sectorul privat în acțiunile de dezvoltare, nu prin taxe suplimentare, dar prin parteneriată. În primul rând însă trebuie să punem capăt fraudei fiscale din țările în curs de dezvoltare, care reprezintă pierderi de aproape, în fiecare an de aproape un trilion de miliarde de dolari printr-o finanțare uh, ilegală. Bani care ar trebui să rămână în statele respective ajung în Europa și în alte conturi offshore sunt uh, ascunși de elitele politice din statele respective. Trebuie să ne asigurăm că fondurile respective rămân în statele respective și sunt folosite pentru dezvoltarea statelor respective. În al doilea rând, trebuie să cerem ca, ca statele membre OCDE să-și respectă promisiunea de a aloca 0,7% din venitul național brut al uh, ajutorului oficial pentru dezvoltare. În al treilea în al treilea rând, avem nevoie de angajamentul sectorului privat, de competențele uh, de managera sectorului uh, privat, pentru că sectorul privat contribuie la crearea unei, unei ponderi mari a locurilor de muncă. În al, în al patrulea rând, parteneriatele public-private trebuie să mobilizeze pe termen lung finanțarea privată și să cerem sectorului privat să respecte normele transparenței și monitorizării. Cerem sectorului privat să investească în școli, în sisteme de irigație în agricolă, să, agricolă, să construiască și să întrețină uh, spitale, porturi, uh, să creeze um, fabrici de procesare a produselor agricole, toate aceste investiții vor crea uh, locuri de muncă în țările în uh, curs de dezvoltare și să colaboreze cu asistența oficială pentru dezvoltare a Uniunii Europene. Dacă ne dorim să-i ajutăm pe miliardele de oameni care trăiesc în continuare în sărăcie, să depășească această stare, trebuie să profităm de această oportunitate care este în fața noastră. Deci, Recomand acest raport Parlamentului European și aș dori să mulțumesc colegilor din Comisia pentru Dezvoltare din partea tuturor grupurilor politice care m-au uh, ajutat. Aș dori să mulțumesc uh, asistentei mele personale pentru contribuția sa. Vă mulțumesc tuturor foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Deva. Trecem acum la intervențiile spontane. Primul vorbitor este domnul Venta panie przewodniczący! sektor prywatny stanowi ponad osiemdziesiąt domnule președinte sectorul privat reprezintă optzeci din pib ul statelor în curs de dezvoltare și este cheie pentru dezvoltare și inovare. Foarte multe firme locale se confruntă adesea cu provocări, cum ar fi um, infrastructură deficitară, um, lipsă de acces la servicii de bază, deci întreprinderile care investesc în astfel de state trebuie să cunoască ce obligații derivă din, uh, corporat, din responsabilitatea socială a întreprinderilor. Este esențial să se investească în regiunile acestea pentru a reduce sărăcia într-o măsură cât mai mare. Trebuie să promovăm educația care este uh, favorabilă pentru ambele părți pentru că astfel întreprinderile vor avea um, angajați mai bine calificați și angajații vor avea o viață mai bună. Întreprinderile trebuie să respecte standarde internaționale, indiferent de locul unde își desfășoară activitatea, pentru ca cetățenii locali să poată să, avea, să aibă acces și la căi de atac. Mulțumesc, doamna Grapini!

domnule președinte. Această propunere nu face decât să se înscrie în continuitatea politicii neocolonialiste a Uniunii Europene, care demonstrează o formă de supremație a Europei față de restul lumii, dar uh, trebuie să spun că acest uh, model începe să se împământenească și în Europa. Sectorul privat joacă un rol preponderent și sectorul public, din păcate, pierde teren. Scandalul Panama Papers uh, arată încă o dată că situația nu face decât să se înrăutățească. Investițiile în lumea a treia nu rezolvă problemele subdezvoltării. Și, bineînțeles, acești investitori sunt în continuare orbi în ceea ce privește problemele mediului. President, Domnule președinte, este evident că există deficiențe majore de finanțare a dezvoltării. Pe lângă ajutorul oficial pentru dezvoltare, trebuie să mobilizăm și resursele din sectorul privat. Parteneriatele public-private trebuie să fie uh, transparente, previziile pentru toată lumea. Cu toate acestea, eu cred că dacă întreprinderile devin active în domeniul dezvoltării, trebuie să recurgă la principiul due diligence, să înțeleagă condițiile de la fața locului și uh, ca acțiunile lor să fie într-adevăr utile pentru a combate sărăcia, pentru a răspunde schimbărilor uh, climatice, să respecte drepturile populațiilor autohtone, drepturile femeilor și așa mai departe. Dacă vom ajunge la um, acest tip de comunicare între sectorul privat și ceilalți actori uh, pentru dezvoltare, vom fi reușit ceva. Mulțumesc, doamna Morvai. Thank you. Uh, Mulțumesc. Felicitări, domnule Deva. Aș dori să Mă refer la trei modele pentru atenuarea sărăciei în lumea în curs de dezvoltare și pentru crearea de locuri de muncă. În primul rând, mari investitori străini, inclusiv multinaționalele, care merg în aceste regiuni, folosesc terenul agricol de acolo, resursele naturale și oferă locuri de muncă celor de la fața locului. În al doilea rând, trimiterea de alimente, inundarea pieței, nu permite agricultorilor locali să, își, să se dezvolte, practic, și, în al treilea rând, să susținem IMM-urile locale și să susținem agricultorii locali. Care credeți că este cea mai uh, bună soluție din cele trei pe care ați susține-o? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar Tyson! Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimați deputați, stimate domnule raportor, mă bucur să citesc raportul dumneavoastră privind sectorul privat și dezvoltarea. Este contribuție la atitudinea sau la acțiunea instituțiilor europene în domeniul sectorului privat și al dezvoltării. În comunicarea Comisiei din 2014, un rol uh, aprofundat al societății private în țările în curs de dezvoltare sau și în concluziile Comisiei din iunie și decembrie 2014 s-au identificat o serie de provocări. Principala provocare în cooperarea noastră cu țările în curs de dezvoltare este o creștere inclusivă și durabilă și crearea de locuri de muncă decente populația Africii se va dubla până în 2050 și de aceea trebuie să ajutăm acest continent să creeze cel puțin 400 de milioane de noi locuri de muncă. Și în acest scop e nevoie de investiții durabile pentru a diversifica economiile țărilor partenere și pentru a le include în lanțurile valorice mondiale. Asistența pentru dezvoltare este esențială, dar nu este suficientă. Mobilizarea resurselor interne este esențială și trebuie să catalizăm și forțe de finanțare private. Cadrul de blending al Uniunii Europene este un instrument de succes pentru a atinge obiectivele politicii externe ale Uniunii Europene, um, pentru că astfel se atrag fonduri publice și private. Discuțiile de pe platforma europeană privind blending-ul um, cu participarea Parlamentului European includ schimburi de idei în legătură cu implicarea sectorului privat în um, eforturile de blending. Și din resursele prevăzute pentru 2014-2020, în valoare de 4,8 miliarde de euro granturi europene ar putea atrage cel puțin 66 de miliarde investiții din partea instituțiilor financiare și a investitorilor privați în țări partenere în Africa subsahariană, Asia și America Latină. Comisia este în continuare motivată, implicată pentru a uh, spori uh, ownership-ul din partea organizațiilor uh, din uh, țările destinatare. Vom uh, folosi uh, instrumente inovante, cum ar fi inițiativele Electrify sau Agrify, pentru a promova investiții în electrificarea spațiilor rurale și agriculturii implicarea actorilor interesați uh, cu participarea organizațiilor uh, sectorului privat și al uh, societății civile sunt esențiale. Avem nevoie de parteneriate care să încurajeze întreprinderile să pună durabilitatea în centrul strategiilor lor și care să promoveze modele de afaceri inovante. Comisia va investi peste 2 miliarde pentru a sprijini dezvoltarea sectorului privat local și pentru a facilita investiții în uh, sectoarele partenere până în 2020. Comisia va pune în aplicare această strategie uh, prin programe regionale și naționale și prin uh, programe tematice. Domnule președinte, stimați eurodeputați, diplomația economică europeană poate să mobilizeze investițiile europene cu avantaje reciproce și pentru țările expeditoare și pentru cele destinatare la nivel de creștere și locuri de muncă. E nevoie de sprijin în plus pentru a permite acestor investiții să aibă loc și în părți uh, ale lumii mai uh, riscante din punct de vedere economic pentru, și e nevoie de intervențiile sectorului privat, care sunt cruciale și ele pentru a atinge obiectivele de transformare din cadrul uh, mm, obiectivelor de dezvoltare și de luptă împotriva schimbărilor climatice. E nevoie de coordonare cu statele membre ale Uniunii Europene și respectarea principiului subsidiarității. Uh, care reprezintă elemente importante din abordarea Comisiei și respectă obiectivele de dezvoltare ale mileniului și um, acțiune, um, agenda de acțiune de la Addis Abeba. Stimați deputați, sectorul privat transmite semnale, este gata să coopereze cu noi pentru a deveni un adevărat partener de finanțare pentru a atinge uh, obiectivele de dezvoltare durabilă în țările curte de dezvoltare. Așa că vă rog să ne ajutați să profităm de această oportunitate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dezbaterea s-a încheiat și votul va avea loc astăzi. Și acum pe ordinea de